și noi vrem să cooperăm cu Parlamentul în ce privește propunerile legislative care vor apărea în această toamnă. Vă mulțumesc foarte mult! comisar. Și mulțumesc, domnule comisar. Se va vota mâine la orele 11.30. Urmează acum raportul doamnei Marina Ianacodakis întreprinderile, femeile antreprenori în IMM-uri. Are cuvântul raportoarea 4 minute. Thank you. As governments face... Vă mulțumesc. În contextul crizei actuale este foarte important să utilizăm la maximum resursele disponibile și o astfel de resurse sunt acele firme care pot crea uh, valorile de care avem nevoie în economiile noastre. Totuși, dacă ne uităm astăzi la IMM-uri, vedem că majoritatea sunt conduse de bărbați, ceea ce înseamnă că mare parte a populației nu își realizează pe deplin potențialul real. Acest report examinează rolul femeilor în IMM-uri și subliniază că femeile se confruntă cu o serie de probleme în diferite state membre atunci când încearcă să-și atingă obiectivele. De asemenea, subliniem uh, aportul posibil al femeilor în contextul economic și social general și subliniem că femeile trebuie să aibă dreptul de a-și alege rolul pe care îl joacă în uh, familie sau în comunitate. Multe femei trebuie să facă compromisuri pentru a reuși atât în carieră cât și în familie. Noi vrem ca această alegere, posibilitatea de alegere să fie reală, sugerând o serie de lucruri pe care statele membre le-ar putea adopta. Politica față de femeile întreprinzătoare diferă de la un stat membru la altul. Pregătind raportul meu, am aflat ce dificultăți întâmpină femeile în statele membre și am văzut că în multe cazuri lucrurile stăteau cam la fel. Le lipsea încrederea, nu știau unde să ceară un sfat și se întâlneau cu reticența instituțiilor financiare. De aceea am propus o serie de amendamente, cum ar fi în primul rând utilizarea mai bună a posibilităților de finanțare rezervate pentru feme femeile întreprinzătoare. În al doilea rând, uh, pregătirea noilor tinerilor întreprinzătoare în școli și programe pentru ele în universități. În al treilea rând, am putea sublinea importanța ambasadorilor femei care promovează concurența, competitivitatea, inspirând tinerele să-și creeze propriile firme. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuția adusă, care a îmbunătățit mult acest text vom avea voturi separate pe părți la aliniatele 34, 44 și 46, care, în care este vorba de femeile de etnie romă sau din comunități migrato- de emigranți. Toate aceste subiecte sunt deosebit de importante, însă nu sunt neapărat relevante pentru un raport care se concentrează pe femeile întreprinzătoare în IMM-uri. De aceea n-am să sprijin aceste inițiative separate. Eu îmi conduc propria firmă de mai bine de 20 de ani și știu care sunt dificultățile cu care se confruntă o femeie atunci când încearcă să fondeze un IMM. Sper că acest raport va fi adoptat de Parlament și că în ultima instanță statele membre vor putea folosi ca, o, ca un punct de pornire în a oferi sprijin femeilor. Femeile au dovedit că sunt mai mult decât capabile să facă față cerințelor la locul de muncă și în calitate de conducător de IMM-uri. Trebuie să le ajutăm uh, și acest lucru îl încercăm și noi prin acest raport. Acesta nu numai că le va încuraja pe femei să demareze o astfel de activitate, și mai mult că atunci când vor face acest lucru nu vor fi victimele discriminării pe, uh, sexuale. Thank you, Vă mulțumim, spune președinta. Are cuvântul domnul Bastos. Da, doamna Bastos, mulțumesc. În primul rând vreau să o felicit pe doamna raportor pentru activitatea sa. Îi mulțumesc pentru deschidere și pentru spiritul de cooperare în ceea ce vește compromisurile care s-au bucurat, s-au bucurat de foarte mare consens. Astăzi uh, vorbim despre spiritul întreprinzător al femeilor și nu numai, iar acest lucru este foarte important în contextul actual, mai ales în contextul greutăților cu care s-au confruntat IMM-urile în ultimii ani Acestea sunt în continuare o sursă de locuri de muncă și motorul de creștere al economiei europene. Spiritul întreprinzător al femeilor trebuie să fie încurajat, dar fiindcă aici există un mare potențial care trebuie să fie exploatat și este o formă de îmbunătățire a ocupării forței de muncă. În acest uh, raport uh, se face o recomandare statelor membre în ceea ce privește măsuri care să vizeze împăcarea vieții profesionale cu, ce, cu cele private pentru femei. Suntem uh, de acord cu recomandările în ceea ce privește uh, modurile de finanțare și uh, a gestiunii financiare disponibile, precum și importanța accesului la finanțare, mai ales a accesul la microfinanțare, iar aici este vorba despre programul de finanțare european Progress. În final, aș dori să uh, vă vorbesc despre aliatul 20, 46 din motive de coerență juridică și de rigoare vom vota separat, nu avem nimic împotriva acestui aliat. Noi considerăm că participarea echilibrată a femeilor și bărbaților bărbaților în consiliile de administrație. Vorbitorul este întrerupt. Vă mulțumesc. Grazie, ricordo a tutti i colleghi che per il catch di AI è previsto il tempo di parola di un minuto, quindi vi prego di rispettare i tempi. La parola all'onorevole Nicolasic. Grazie A samostatná zárobková činnosť eh, v porovnaní s klasickým zamestnaneckým pomerom prináša väčšiu pružnosť antreprenoriatul uh, este o activitate flexibilă în comparație cu alte profesii. Profesia și viața de familie trebuie să poată fi uh, trăite împreună. Este păcat că doar una din zece femei din Uniunea Europeană lucrează ca întreprinzători deși 60% din uh, absolvenții de învățământ superior sunt femei. Iată de ce statele membre și diversele autorități trebuie să creeze condiții mai bune pentru femei. De exemplu, subvenții specifice întreprinzătorilor femei, micro-împrumuturi pentru femeile care doresc să-și înființeze propria afacere

Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar. Din păcate, constatăm că femeile sunt întotdeauna victima discriminării pe piața muncii în Uniunea Europeană. Nu se pune numai problema diferenței de salariu în practică. Femeile au însă mult mai puține șanse de a-și crea propria lor întreprindere, propriul IMM sunt o serie de obstacole de care trebuie să treacă pentru a avea acces la informațiile necesare, iar perspectivele sunt foarte restrânse. Mai ales atunci când este vorba de sectorul IMM-urilor. Ori, competențele femeilor sunt o resursă, un potențial important la nivelul societății

șomajul în creștere în rândul femeilor, uh, slujbele precare, prost plătite, își aduc contribuția la sporirea sărăciei femeilor și creează condiții faste discriminării și exploatării. În acest context, iată deci, foarte multe femei uh, sunt atrase de acest uh, fals, această fals, mult, muncă fals independentă, uh, Uh, care adesea are ca scop doar să priveze aceste lucrătoare de asigurări sociale, de drepturile fundamentale, de reducere, pentru reducerea costurilor uh, de muncă. Această practică trebuie să fie combătută. Într-adevăr, există femei care au uh, micro, care și-au deschis micro-întreprinderi, firme mici care trebuie să fie sprijinite și să înlăturăm orice discriminare aici. Se subliniază nevoia unor măsuri, cum ar fi uh, unele dintre cele care au fost enumerate aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Băsescu are cuvântul imm urile joacă un rol fundamental în creterea economică în coeziunea socială i în crearea locurilor de muncă. mediul de afaceri din europa este însă caracterizat de inegalitatea dintre bărbai i femei Acestea din urmă reprezintă doar treizeci din totalul întreprinzătorilor europeni. această discriminare prejudiciază atât femeile cât i economia

Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar. În primul rând aș dori să vă spun că preciez în mod deosebit faptul că Parlamentul European încearcă să îmbunătățească situația femeilor în societate prin rapoarte și recomandări care solicită statelor membre să creeze un cadru legal mai adecvat pentru femei care să le permită acestora să joace rolul în societate, în mediul de afaceri, în administrația națională și, sigur, în familie. Suntem cu toții de acord că aceste eforturi ale Parlamentului European au dus la rezultate concrete. Totuși, atunci când e vorba de femei întreprinzătoare, trebuie să vedem ce s-a întâmplat concret și să vedem care măsuri au dus la efecte reale și care au eșuat. O astfel de evaluare ne va permite să luăm măsuri pe viitor care ne vor permite să le sprijinim mai bine pe femeile întreprinzătoare. Vă mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul domnul Mezaros. A pénzügyi és gazdasági válság tovább mélyítette a vállalkozók. Mulțumesc, domnule președinte. Criza economică și financiară a agravat problemele unor uh, participanți ai mediilor, al mediului de afaceri, mai ales uh, femeile. Femeile de o anumită vârstă au fost foarte afectate, astfel încât ar trebui ca aceste grupuri de vârstă să beneficieze de o atenție sporită mai ales uh, dat fiind că aici există un mare potențial de creștere economică care nu a fost exploatat încă. Iată de ce trebuie să le oferim posibilități de antreprenoriat și de ocupare a forței de muncă care ne vor permite să folosim în mod mai eficient resursele europene. Ar trebui să creăm condiții favorabile pentru ca femeile să uh, își poată duce în paralel viața profesională și viața de familie. Trebuie să consolidăm poziția femeilor în mediul de afaceri, mai ales în condițiile de criză economică actuale, iar pentru asta trebuie să alocăm resursele cuvenite. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Nebia my ženy máme sťaženú situáciu na trhu práce z dôvodu pretrvávajúcej diskriminácie voči pohlaviu veku stále výrazným platovým Situația dificilă de pe piața muncii ne arată că există încă discriminare bazată pe sex. Foarte multe femei nu au curajul să se lanseze în afaceri. De aceea salut acest raport pentru că trebuie să le motivăm pe femei. Femeile trebuie să știe că se bucură de sprijinul nostru. Salut această inițiativă, salut inițiativa programului Erasmus de a pregăti uh, femeile întreprinzători și fac apel la statele membre uh, să pună la dispoziție fonduri pentru a promova situația femeilor ca ele să aibă acces uh, egal la subvenții și la finanțare și să aibă și șanse egale. Mai trebuie făcute încă foarte multe pentru a asigura accesul egal al femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul acum? Doamna Papadopoulou. Prezident. Σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Mulțumesc, doamna președinte. Uniunea Europeană uh, dorește să folosească acest potențial al antreprenoriatului uh, în rândul femeilor, uh, dar trebuie să facem mai mult, să mărim viteza. Nu este suficient să, ne, să ajungem la o situație de egalitate și să împăcăm viața profesională cu viața de familie. Trebuie ca aceste lucruri să devină realitate. Este nevoie, deci, ca femeile să beneficieze de un ajutor uh, sub forma unei uh, formări, un ajutor tehnic uh, prin măsuri care ar putea viza mediul universitar și mediul școlar pentru a consolida încrederea femeilor în ele însele și pentru a le ajuta să participe la mediul de afaceri deschizându-și propria firmă. Mulțumesc. Are acum cuvântul colegul Vertman. Kodakis für diesen wichtigen Bericht sehr danken. In der EU sind Vă mulțumesc pentru acest raport deosebit de important. Sunt foarte mult mai mulți bărbați în funcție de conducere decât femei. trebuie să le sprijinim pe femeile de afaceri, mai ales pentru că femeile se descurcă mai bine atunci când trebuie să îndeplinească mai multe însărcinări dintr-o dată. Este esențial ca mai multe femei să intre în mediul de afaceri la nivel local, regional și național. Există multe, multe provocări și trebuie să le dăm femeilor această șansă. Vă mulțumesc! Mulțumim. Are cuvântul domnul comisar Taliani. Comisia a propus acțiuni concrete pentru a promova femeile în afaceri la IMM-uri în Europa. Prima acțiune este crearea rețelii europene a mm, ambasadoarelor uh, antreprenoriatului în 2009 au făcut campanie în teren pentru a le inspira pe femei, femeile de toate vârstele să-și creeze propria întreprindere, să devină întreprinzători. Modelele sunt foarte importante pentru a motiva, motiva pe cineva să-și creeze o, o întreprindere. Astăzi, avem 320 de ambasadoare în 22 de țări europene. Aceste rețele au fost o reușită în primul an uh, de funcționare și a depășit obiectivele în ceea ce privește manifestările organizate uh, și publicul care a participat. Uh, e vorba de zece țări unde au participat mii de femei. Ambasadoarele au făcut campanie pentru un spirit întreprinzător feminin. Au participat activ la susținerea și la creierii de noi întreprinderi. Datorită lor, în șase țări care au participat, nu avem date din alte țări, mai mult de 110 de întreprinderi noi eh, construite de femei au apărut. Comisia pregătește pentru 15 noiembrie lansarea rețelei europene a mentorilor pentru întreprinzătorii femei. Este vorba de femei care deja și-au creat o întreprindere. Le vom mobiliza ca ele să fi, devină mentorii altor femei întreprinzători. Mentorii le vor consilia pe cele care doresc să-și facă uh, o nouă afacere. Vor fi alese la nivel național de părțile contractante care participă dintre antreprinzătoarele prospere. Vă mulțumesc foarte mult! Grație. Mulțumim, se închide discuția și se va vota mâine la orele 11.30. Iar acum în ordinea de zi avem raportul doamnei Edith Bauer despre situația femeilor care se apropie de pensiune.